și domnilor, următoarea uh, ședință va începe mâine la orele 9, de la 9 uh, la ora 14, după aceea de la orele 15 la orele 23. Programul și ordinea de zi a fost anunțată, este disponibil